Okay, um, I have to start because I can't... Bună dimineața! Trebuie să începem pentru că nu ne putem permite să întârziem prea mult. La un moment dat va trebui să vă părăsesc pentru a lua parte la discuția referitoare la foaia de parcurs, acea roadmap sau blueprint, uh, cum doriți să-i spuneți, Dați-mi voi așadar să vă urez uh, bună dimineața, să înțeleg că ordinea de zi e adoptată, da. Aprobarea proiectului verbal uh, al ședinței din 11 aprilie, toată lumea de acord, da. Anunțul președintelui, da. Pot să vă spun că de obicei nu trimitem uh, modificări ale agendei, chiar dacă aceste modificări au loc după ce agenda a fost, după ce ordinea de zi a fost trimisă. Însă, având în vedere că au avut loc o serie de modificări importante, voi face o excepție. Principalele modificări vis-a-vis -vis de inițialul proiect de ordine de zi sunt următoarele. Se adoptă, se amână propunerea de um, adoptarea unei moțiuni de rezoluție pentru Uniunea Economică și Monetară. S-au făcut modificări și pentru ultima parte a sesiunii din această dimineață. Se amână pe 27 mai schimbul de opinii prevăzut cu domnul comisar Barnier în acel uh, punct eliberat am introdus uh, raportul lui Gunnar Höckmann. Vom primi o informare referitor la situația actuală. Numărul uh, documentelor disponibile în format cartaceu diferă de uh, numărul acestor puncte pe ordinea de zi. Uh, Iată, pentru cei care ne urmăresc pe internet cum stau lucrurile. Acum, dați-mi voie să-i urez bun venit domnului Walter Rademacher, directorul general al Eurostat, pentru acest schimb de opinii. Nu e tocmai un moment ușor, veniți după o săptămână de întâlniri uh, în teritoriu. Însă foarte mulți membri urmăresc cu mare interes dosarul referitor la statistici. Iată, vă asigur că vă adresați astăzi acelor persoane care lucrează îndeaproape cu domeniul statisticilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și vă dau cuvântul. Sunt convinsă că vom avea o discuție foarte interesantă după aceea. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru această invitație. Stimați membri, tocmai cu un an în urmă mă adresam dumneavoastră pentru prima dată referitor la situația statisticilor europene. Astăzi salut dorința dumneavoastră de a face ca acest dialog statistic să fie o întâlnire regulată și să beneficieze astfel acest subiect de atenția de care merită. Progresul înregistrat de anul trecut mă mulțumește. Sistemul statistic european ESS, după sigla în engleză, cu uh, Eurostat în frunte, își dovedește valoarea într-un context dificil. Vine constant cu o gamă amplă de statistici necesare pentru elaborarea numeroase politici la nivel european și la nivel naționale. Dați-mi voie să vă arăt care sunt statisticile liberate de Eurostat începând din aprilie. Vă rog, uh, aruncați o privire asupra broșurii pe care uh, o primiți, pe care ați primit-o. Puteți vedea acolo un grafic, puteți uh, observa numeroasele comunicate de presă pe care le-am publicat în luna aprilie. În această mică broșură veți putea observa trei exemple referitoare la inflația în zona euro, cifrele referitoare la șomaj și deficit și datorile suverane. Veți eh, putea observa că aveți de asemenea un mic pliant referitor la cele mai recente date statistice. Aș dori să vă ofer aceste informații în mod constant E vorba de un serviciu care vă ajută să fiți tot timpul informați. Puteți, bineînțeles, să descărcați și o aplicație care să vă prezinte cele mai recente statistici Eurostat pe telefoanele dumneavoastră. Puteți observa așadar cât de importante sunt datele statistice pentru discuțiile politice și pentru elaborarea de politici. Fără aceste date statistice adecvate obiectivului, multe măsuri de politică ar fi private de legitimitatea lor democratică, de eficiență și uh, de acceptanță din partea publicului. Sistemul statistic european se ridică la înălțimea misiunii pe care ați conferit-o, plasând obiectivele cantitative și statistice în centrul guvernanței economice și în centrul strategiei Europa 2020 încurajăm uh, reforme juridice um, stricte pentru a încuraja o guvernanță economică a ESS. Avem acum instrumente eficiente de monitorizare și standarde care ne uh, asigură fiabilitatea, independența și acurateția datelor pentru finanțele publice. Ne-am uh, concentrat asupra unor eforturi pentru a moderniza sistemul nostru comun de producție. Facem eforturi pentru a amplifica elaborarea de statistici care ne-ar permite, grație solidităților, calităților, să um, intrăm și să elaborăm politici în domenii precum uh, schimbările climatice, mediu, uh, coeziune socială și regională, cât și bunăstarea cetățenilor. Cu toate acestea, această modernizare a agendei are nevoie de un sprijin și de un impuls politic considerabil. Astăzi uh, constatăm că există um, o oboseală în ceea ce privește aplicarea reformelor în uh, multe state partenere ESS și, de asemenea, ne confruntăm cu o penurie a resurselor trebuie să ne menținem pe cursul unei agende de reforme eficiente și corecte. De asemenea, trebuie să medităm la viitorul sistemului statistic european. Voi vorbi despre acest punct la sfârșitul discursului meu. Stimați membri, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra câtorva exemple avem o nouă abordare preventivă pentru a asigura calitatea statisticilor privind finanțele publice. Comunicarea IDP din aprilie 22 nu um, um, a modificat datele naționale pentru a doua dată. Um, fiecare trimestru uh, comunicăm datele referitoare la datorile suverane și la deficit și uh, în fiecare lună publicăm datele referitoare la inflația în zona euro. Uh, de asemenea, ținem cont uh, de uh, ponderea sectorului energetic și alimentar în uh, ceea ce privește inflația. Cred că este de mare interes pentru dumneavoastră. Colaborarea cu Biroul Statistic ELEN, ELSTAT, continuă. Eforturile dau rezultate și înregistrăm progrese în eliminarea unor puncte problematice din trecut. Ne-am exprimat foarte clar uh, referitor la deficitul Greciei. Trebuie în continuare să rămânem atenți și să facem eforturi pentru că trebuie să stabilizăm um, de urgență sistemul statistic ELEN. În luna septembrie anului trecut, Comisia a adoptat o nouă decizie referitor la Eurostat în urma hotărârii președintelui Barroso de a Uh, conferi sectorul statistic în portofoliul comisarului Semeta, noiembrie 2011. Trebuie așadar să continuăm uh, cu reformele în temeiul tratatului și să dăm un exemplu. Actul delegat referitor la sancțiunile statistice în cadrul statisticilor EDP se aplică. Am uh, colaborat îndeaproape cu ambii colegislatori E vorba de un efort care va fi foarte solicitant în ceea ce privește resursele alocate, timpul și expertiza necesară. Eurostat dorește să folosească noile puteri conferite cu grijă și dând dovadă de realism în folosirea acestora. Sistemele naționale de contabilitate ESA 2010 au fost finalizate Compromisul final uh, prezintă un uh, angajament clar din partea noastră de a continua uh, să monitorizăm în mod și să comunicăm în mod regulat evoluția situației către Parlamentul European și către Consiliul. Vom face um, toate eforturile posibile pentru a ne asigura că ESA 2010 va fi corect pus în, aplicat, în aplicare începând din septembrie 2014 încercăm să colectăm uh, date financiare uh, comparabile din partea guvernelor. Am uh, realizat un raport de fezabilitate referitor la standardele europene de contabilitate, EPSAS, așa cum a fost cerut în temeiul pachetului celor șase măsuri. Lucrăm de asemenea la um, un mecanism comprensiv de monitorizare a durabilității ecologice și a calității vieții. Astfel vom putea înțelege mai bine versantul de mediu al economiei. Veți primi de asemenea un raport uh, care urmărește eforturile ulterioare inițiativei uh, um, GDP și um, proiectului Beyond Initiative, așa cum a fost solicitat de uh, regulamentul ESA 2010. În același timp, um, Eurostat rămâne o sursă importantă de um, informații pentru uh, utilizatori internaționali. Dați-mi voie de asemenea să vă atrag atenția asupra um, intenției noastre de a moderniza legislația, așa nume regulamentul 223-2009. Comisia consideră că trebuie să confere noi garanții institutelor naționale de statistică în ceea ce privește independența și uh, puterea de coordonare, cât și dreptul de a accesa surse administrative. Astfel, putem asigura respectarea standardelor uh, europene și la nivel național. Propunerile noastre, din păcate, se uh, confruntă, se lovesc de opoziție din partea Consiliului. Ieri au fost demarate negocierile interinstituționale care se uh, vor uh, intensifica în următoarele săptămâni trebuie să ne asigurăm că există standarde uniforme, la fel de stricte, care se aplică atât la nivel național cât și la nivel european. În caz contrar, vom pune în pericol um, o bună repartizare a rolurilor, a sarcinilor și responsabilităților în ESS, bazându-ne pe o producție de jos în sus și pe o evaluare a calității de sus în jos. Sunt convins că dumneavoastră ne veți sprijini pentru a menține ambiția și realismul propunerii noastre inițiale. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că dispunem de resurse financiare corespunzătoare pentru programul statistic 2013-2017 odată ce negocierile CFM vor fi uh, finalizate. Eurostat elaborează la ora actuală o propunere pentru comisie pentru regulamentul referitor la uh, procedura privind dezechilibrele macroeconomice, MIP. Eurostat consideră că atunci când uh, statisticile sunt folosite drept indicatori pentru elaborarea de politici și pentru uh, procesele administrative, e nevoie de un e nevoie de o procedură foarte clară de monitorizarea calității cu uh, caracter um, obligatoriu din punct de vedere legal. Cred că Comisia va adopta propunerea noastră în mai și așteptăm cu mare interes colaborarea cu ECON referitor la această procedură de monitorizare și, de asemenea, uh, sper că ne veți sprijini pentru a beneficia astfel de o tranziție uh, lină în noul proces legislativ vom negocia propunerea noastră pentru noile conturi economice de mediu. Vom lupta de asemenea pentru a furniza garanții juridice statisticilor uh, de natură demografică pentru a permite astfel compatibilitatea lor de plină în sectoare importante și de interes public, uh, precum uh, durabilitatea cheltuielilor publice, politica de coeziune și investițiile publice. Reformele juridice sunt necesare, dar nu sunt suficiente în sine. Continuăm să modernizăm și să um, actualizăm metodele de elaborare și de diseminare în cadrul sistemului european de statistic ne menținem obiectivele stabilite în comunicarea noastră din 2009. Nu e ușor. Trebuie să revizuim 350 de regulamente aproximativ și trebuie să le integrăm într-o nouă arhitectură juridică care să permită institutelor naționale de statistică să folosească surse multiple de date, să diminueze suprapunerile și să profite de potențialul sinergiilor și să ofere flexibilitate când e nevoie. Aici uh, ne lovim de reticență la nivel național în ceea ce privește partajarea surselor de informație, uh, respectarea unor reguli de confidențialitate. În plus, statele membre continuă să evite folosirea de plină a instrumentelor de flexibilitate din uh, legislația secundară din Tratatul de la Lisabona. Sunt convins că odată ce această legislație va fi pusă în aplicare, va fi în avantajul tuturor actorilor ESS și va permite astfel să combatem penuria de resurse. Stimați membri, după cum spuneam înainte, trebuie să ne gândim la viitorul uh, statisticilor europene, la noul cadru instituțional și de producție necesar pentru a pune în aplicare reformele necesare. Se pare că apare un nou model de statistici europene care să răspundă provocărilor actuale. Acest nou model se bazează pe trei obiective, independență, uh, soliditate și eficacitate. Reformele noastre continuă pe făgașul juridic deschis de tratate. Vă, încuraja, vă încurajez astfel să vă gândiți la o viziune pentru un adevărat sistem european statistic ca răspuns instituțional. Va fi o discuție utilă și la momentul potrivit, având în vedere posibilele modificări ale tratatelor și ținând cont de guvernanța economică. Sunteți um, probabil la curent uh, că cu faptul că uh, Uniunea Economică și Monetară are nevoie drastică, aș spune, de statistici de calitate. Ați afirmat în mod repetat că statisticile oficiale, fiabilitatea, calitatea și numărul acestora ar trebui să um, fie aliniat la obiectivul unei adevărate uniuni economice și monetare. Dați-mi voie să vă mulțumesc pentru raportul din 2012 adresat, uh, adresat Consiliului European, un raport care a inclus numeroase Um, care a inclus statisticile europene uh, printre principalele mesaje politice și printre principalele priorități. Dreptul la uh, statistici solide este o precondiție pentru o bună funcționare a uh, Uniunii bugetare, cât și pentru uh, bună funcționare a Uniunii economice și reprezintă uh, principiul pentru o mai mare transparență și responsabilitate. Uh, Parlamentul a rămas uh, în avangarda acestor obiective și sper că va continua să facă acest lucru în viitor. Noi, la Eurostat, Ascultăm cu mare atenție îndrumările și observațiile dumneavoastră. Ne-ați ajutat să elaborăm o adevărată agendă de reforme. Acum, această agendă continuă să crească și să îndreaptă înspre un viitor și mai promițător. Stimată doamnă președintă, stimați membri, dați-mi voie să închid spunând că um, obiectivele noastre de reformă sunt juste și deja își arată rezultatele concrete. Ce putem învăța din trecut? Și anume că dovezi solide se află în uh, uh fundamentul unor bune decizii și în centrul bune guvernanțe. Într-adevăr, atunci când a apărut, uh, când a apărut modelul actual de statistici, la sfârșitul secolului XVIII și la începutul secolului XIX, statisticile erau o parte importantă a administrației publice. Acum ne aflăm într-o altă perioadă și constatăm că statisticile trebuie să joace în continuare un rol important în proiectul european. Integrarea europeană se află la o răscruce și aici uh, un adevărat sistem european de statistici trebuie să însoțească și să completeze o adevărată uniune economică și monetară. Sectorul informației oferă numeroase posibilități și cere, numeroase, și cere o mai mare marjă de flexibilitate. E nevoie, în acest sens, de o agendă de modernizare, pe care eu personal o văd ca fiind misiunea Eurostat în următorii ani. Interesul dumneavoastră permanent și sprijinul dumneavoastră sunt esențiale pentru a concretiza aceste ambiții, pentru a uh, răspunde astfel nevoilor și solicitărilor cetățenilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, I... Mulțumesc, așa cum vă spuneam deja, membrii noștri sunt foarte nerăbdători să se asigure că Eurostat are atribuții solide și dinții ascuțiți pentru că experimentăm uh, Adică știm cu toții ce se poate întâmpla atunci când uh, statisticile nu sunt percepute la nivel european atât de bine cum ar trebui. Cei care doresc să pună întrebări, doresc să-și. Uh, i-aș ruga să, să-și semnaleze interesul. negociem acum uh, viitorul sistemului uh, statistic european și uh, este o, o poziție foarte delicată. Liam este în pericol de a deveni funcționar guvernamental în curând, dar am să-i dau cuvântul să vă explice chiar el. Mulțumesc, Sharon. Bună ziua, domnule director. Vă mulțumesc pentru uh, discursul uh, dumneavoastră. Împărtășim uh, un număr de obiective federale comune. Ați menționat și noastră înființarea unui sistem statistic integrat la scară europeană pentru a ghida guvernanța economică și avem o, o convergență de vederi în cadrul negocierilor tripartite, deci sper să avem succes în, uh, pe această uh, linie. Între aspectele menționate de dumneavoastră există câteva foarte importante pentru guvernanța macroeconomică și anume indicatorii bugetari, evident, și în ziua de astăzi putem observa că principalul indicator dintre aceștia deficitul de cont curent a făcut și face obiectul unor negocieri între state și comisii, între statele membre și comisii, în cadrul semestrului european și comisia pentru mai multe state membre a decis să uh, extindă calendarul uh, uh negocierilor privind uh, deficitul, privind uh, atingerea țintei de 3%. Uh, asta înseamnă că sta- șefii de state și guverne uh, trebuie să fie foarte atenți, să stea cu ochii pe deficitul de concurent uh, și să apeleze la anumiți stabilizatori care acționează automat într-o perioadă de deficit. Ați vorbit despre deficitul structural și despre surpriza mea, mi-ați spus că nu aveți uh, indicatori privind deficitele structurale. Majoritatea statelor membre au adoptat deja un tratat bugetar în care indicatorul cheie pentru ghidarea politicii economice este deficitul structural. Întrebarea mea este următoarea. Este posibil oare să lansăm această inițiativă o dezbatere pe tema pertinenței noțiunii de deficit structural pentru uh, orientarea politicii economice în Europa, dacă această dezbatere trebuie lansată, atunci trebuie să discutăm despre felul în care se va construi acest uh, indicator. Economiștii nu s-au pus de acord. Deficitul structural ne va uh, acord, ne, ne va da stabilitate economică și o viziune pe termen mediu și lung sau este un indicator care uh, nu acționează decât pe termen scurt din motive care trebuie precizate în acest caz și macroeconomiștii, nici ei nu se pun de acord în legătură cu aceste aspecte și ezită să aplice acest uh, indicator uh, controversat. Aș vrea să vă întreb dacă putem uh, declanșa această dezbatere, poate la mod neoficial, în legătură cu acest indicator, pentru că am sentimentul că el va fi în centrul viitoarei perioade pentru că, de exemplu, în uh, Franța pot, poate să rezulte chiar o diferență de 2% în funcție de aplicarea sau neaplicarea acestui uh, deficit uh, structural. Mulțumesc! thank you very much for your... Mulțumesc pentru întrebare. Aceasta mă face să mă gândesc la diversele roluri uh, ale actorilor implicați în această dezbatere și am să revin la felul în care ați formulat întrebarea. Noi, statisticienii, ar trebui să fim o parte a dezbaterii privind indicatorii, ori de câte ori această dezbatere se lansează la nivel politic. Noi, statisticienii, în general, suntem timizi uh, în a aborda rolul de proiectanți de indicatori economici. Noi suntem producători de date consolidate și ar trebui să ne uh, așezăm la masa negocierilor de câte ori se discută despre acești indicatori, dar nu suntem arhitecții acestor uh, indicatori. Am să revin la ce vă spuneam și anul trecut. Dacă deficitul structural este o noțiune asupra căreia se va cădea de acord în dezbaterea politică și va fi acceptat ca un nou indicator, atunci uh, dacă acest indicator poate fi măsurat uh, într-un uh, fel um, dacă poate fi bine măsurat și cu, cu date corecte, atunci asta e altă discuție. Deci n-aș putea să angajez Eurostat în, uh, în elaborarea unui nou indicator, și anume deficitul structural, pentru că e vorba de mai multe componente care sunt greu de măsurat, care uh, includ o serie de convenții și de modele economice, componente care nu sunt chiar foarte uh, clare pentru uh, un statistician de meserie. Dar cred că ce vom face este să extindem uh, sfera de acțiune astfel uh, treptat, astfel încât toate uh, aceste cărămizile de care avem uh, nevoie pentru a construi acest edificiu să fie uh, la locul lor. Veți vedea în uh, acel mic uh, Um, în um, broșura pe care v-am distribuit-o că um, deficitul structural uh, este o noțiune mult uh, mai uh, amplă și care conține mai multe componente. Deci trebuie să vă aduc aminte că sarcina noastră este de a produce date statistice conform Um, acordului de la Maastricht și uh, de a vă um, furniza date utile în dezbaterea politică. Mulțumesc. Werner, vrei să pui o întrebare? Mulțumesc, domnule Rademacher. Ați confirmat încă o dată că dumneavoastră Împreună cu autoritatea în fruntea care vă aflați, dispuneți în sfârșit de suficientă competență. Întrebarea mea e următoarea. Există disponibilitatea din partea autorităților naționale la o colaborare mai strânsă sau există probleme în continuare? O a doua întrebare. Uh, ne-ați uh, trimis uh, prietenos acest mic carnețel în mod regulat, carnețel în care se regăsesc uh, date importante. Și în ceea ce privesc, privește aceste date, am o întrebare referitor la comparabilitate. În primul rând, datele referitoare la responsabilitate după un transfer social, uh, procentul actual uh, apare ca fiind 16,9% și v-aș dori să vă întreb cum uh, definiți acest lucru și un al doilea rând persoanele aflate uh, expuse riscului de a se afla în pragul sărăciei, care uh, se ridică la ora actuală la 24,2%. Și o ultimă întrebare. Cât de actuale sunt datele dumneavoastră și dacă ați putut constata în anul 2012 o schimbare acestor uh, inechități sociale în uh, Uniunea Europeană a celor 27 de state și în zona euro. Okay. Uh, let, let me uh, reply firstly uh, Mulțumesc pentru întrebare. Aș răspunde mai întâi la uh, dorința noastră de a coopera cu statele membre. Cum am mai spus, există 350 de regulamente vizând statistica care încearcă să ofere un cadru acestei dorințe de cooperare. În anii 90 Institutele Naționale de Statistică erau libere să coopereze. Acum ele sunt obligate să coopereze. Există și un cadru juridic pentru asta. Iar Eurostat deține puterea de a pune în aplicare aceste legi statistice, ca să le numesc așa, și chiar asta facem. Adică verificăm respectarea legislației statistice pentru absolut orice tip de statistici. Sigur, uh, întrebarea rămâne cât de departe mergem în aplicarea acestor legi și cât de departe ajung aceste legi să afecteze statisticile. Practic nu e vorba de dorința de cooperare cu Eurostat, pentru că sistemul statistic european acum este consfințit prin lege, iar statele membre respectă, în general, această legislație. Referitor la definirea sărăciei și întrebarea dumneavoastră, dezvoltarea Mm, dezechilibrelor macroeconomice. Prima definiție a sărăciei, permiteți-mi să mă uit în broșura, unde se găsește aceasta? Sărăcia intervine după așa numitele transferuri sociale. Acestea sunt date produse eh, din combinarea datelor eh, de cont naționale și eh, a unor statistici sociale. E important să ținem seama, pentru că sistemul social în fiecare stat membru este diferit, așa încât rata sărăciei poate fi calculată cu sens doar după ce calibrăm și ținem seama de transferurile sociale. Dar cred că aceasta a fost întrebarea dumneavoastră. Iată, am regăsit și cifrele la care vă refereați. Apar uh, indicatori diferiți pentru grupurile cu risc de sărăcie, incluziune socială, transferuri sociale și cei 16,9% e cifra de care trebuie să țineți seama dacă doriți să comparați riscul de sărăcie între statele membre. Această cifră egalizează, uh, oarecum, recalibrează diferențele între sistemele sociale. Referitor la cea de-a doua întrebare, cel de-al doilea indicator, Noi am publicat pentru prima oară lista indicatorilor pentru dezechilibrele macroeconomice, aceasta în paralel cu demararea întregii proceduri. Și aș dori să revin anul viitor odată ce sistemul de monitorizare a acestor um, proceduri de, de dezechilibre macroeconomice sunt uh, monitorizate. Aș dori să mă refer aici și la dezbaterea din Consiliu și concluziile obținute acolo referitor la dezechilibrele macroeconomice și situația exactă în uh, diversele state membre. Äh, Încă o întrebare în ceea ce privește riscul de sărăcie. Cum e definit acest risc? Deci mă interesează definiția. Când spuneți Uh, cineva se află peste uh, prag cu 50%, cineva se află sub prag, uh, e expus sărăciei. Mă interesează așadar definiția. E vorba de o valoare relativă sau se urmărește un alt indicator? O valoare relativă nu se poate modifica dacă toată lumea se îmbogățește în același mod. Nu e vorba de un indicator decât pentru distribuirea venitelor. Deci ați putea să-mi trimiteți în scris o definiție, vă rog. Să Uh, Lucrurile stau în tocmai cum le-ați descris. Este o măsurare relativă a distribuției veniturilor și a sărăciei în diferitele pături sociale. E o măsură mediană, practic vorba de o medie între situația veniturilor uh, pe familie, iar dacă te afli sub un anumit prag, comparativ cu uh, media grupului tău social, atunci înseamnă că ești în risc de sărăcie. Atunci concluzia mea e corectă. Acest indicator este doar un indicator referitor la uniformizarea distribuirii veniturilor și mai puțin un indicator pentru sărăcie? Well, um, you have said ai uh, concrete poverty. Ați spus într-adevăr sărăcie, sărăcie concretă sau sărăcie absolută. Nu uh, măsurăm sărăcia absolută, ci măsurăm un standard stabilit la nivel internațional, un standard altfel stabilit și la nivelul Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, riscul de a fi expu- de a ajunge în situația de sărăcie, dar, uh, după cum spuneați, aveți dreptate, nu e o sărăcie absolută, ci o sărăcie relativă în uh, cadrul fiecărui stat membru. Uh, Președinta, statisticile mai, arat, mai arată și excluziunea socială care merge în paralel cu riscul de sărăcie. Chiar dacă ești relativ bogat, într-o țară relativ bogată, poți să fii exclus într-o anumită țară comparativ cu un alt stat. Sven, ai cuvântul. Vă mulțumesc câte de toate pentru că ați venit astăzi aici și că sunteți deschis discuției cu noi. Un element cheie pe care l-am mai discutat și în trecut era uh, disponibilitatea uh, datelor Mm, pentru 2020. Sigur, discutăm aici, la Consiliu, iar Eurostat s-a angajat în trecut să ne ofere aceste date și să um, aloce toate resursele necesare. Uh, Însă e, mie mi-e greu să obțin uh, datele cele mai recente. Bună oară, uh, în ce privește emisiile de CO2, uh, datele provin din 2010, ori v-ați angajat să vă concentrați pentru a ne oferi aceste date referitor la uh, date cheie, riscul de sărăcie, CO2 și așa mai departe. Și iată, datele cele mai recente sunt din 2010. Uh, ne-ați distribuit într-adevăr broșura acum, slavă Domnului. Uh, e uh, din nou un gest optimist, dar în tabelele relevante apare o notă de subsol pe care nu o înțeleg și care mă deranjează. Se referă tocmai la aceste date, pentru că în tabel vedem că cifrele pe 2011 și 2012 ce privește uh, sărăcia și uh, emisiile de CO2 nu figurează, iar în nota de subsol și probabil engleza mea nu e suficient de bună, dar nu înțeleg. Datele pe 2010 și 2011 în loc de 2011 și 2012 respectiv. La fel, 2009-2010 în loc de 2011 și 2012 respectiv. Aș dori să înțeleg de ce datele pentru acești indicatori cheie nu se află pe site-ul dumneavoastră web. mă gândesc că există un motiv pentru așa ceva. De ce nu sunteți în măsură să ne oferiți aceste date cheie? Și ce se va face pentru a uh, schimba rapid această situație? De asemenea, uh, în uh, raportul anual anterior al Eurostat, am solicitat ca site-ul dumneavoastră web să fie mai user-friendly, adică să furnizați niște grafice clare pe care și cetățenii să le poată înțelege. Uh, Uh, secțiunea tehnică a website-ului nu s-a schimbat și aș dori să știu când veți face niște eforturi în această direcție și niște eforturi vizibile, așa încât datele să fie uh, mai atractive, să fie mai vizuale uh, pentru cetățenii care nu vor să vadă tabele, ci niște grafice să le poată ei înșiși genera fără a fi experți în IT. Iată primele mele întrebări. Eh, Așa cum propune și colegul meu, muzica graficilor ar trebui să fie perceptibilă pe internet. Okay, so uh, let let me start with the, the last Permiteți-mi să încep cu ultima întrebare. Nu vom oferi uh, un site muzical, din păcate. Dar, vorbind de pagina noastră internet, permiteți-mi să mă angajez personal și e clar că includem pas cu pas mici elemente care sunt mai user-friendly, adică încercăm să explicăm anumite statistici, aceste lucruri apar deja pe site-ul nostru. Uh, aceste elemente sunt explicate într-un limbaj simplu, apar multe grafice și există inclusiv uh, o pagină unde avem um, instrumente vizuale. Bunoară, îți poți constitui propriul uh, index de prețuri va mai dura un an ca întreg site-ul web al Eurostat să fie actualizat, pentru că uh, avem și niște constrângeri tehnice, însă mă angajez personal vis-a-vis -vis de progresele interne pe care le facem și sper că data viitoare când voi reveni aici nu va trebui să repetați și dumneavoastră această întrebare relativă la website. Mesajul a fost înțeles în ce privește actualizarea datelor non-economice, pentru că, practic, asta mă întrebați, tot ce ține de mediu sau de societate. Sursele noastre uh, sunt uh, în urmă, pentru că colectarea unor astfel de date durează ceva mai mult, iar informațiile pe care le-am dobândit până acum trebuiau să fie niște date structurale. Acum, noi trebuie să le transformăm în date pe termen scurt. Asta înseamnă că ele trebuie să fie cât mai compatibile cu datele macroeconomice pentru CO2 și elementele de distribuție. Planificăm niște estimări pe termen scurt va trebui să ne limităm însă la emisiile CO2 la ceea ce ține de consumul de energie, deci nu va fi o cifră exhaustivă uh, ce privește CO2. De exemplu, uh, emisiile de CO2 din agricultură nu le vom putea contabiliza, însă ce privește consumul energetic, acolo putem lucra mai rapid. Conlucrăm cu o seamă de state membre, în special cele, ca, cele care sunt uh, cele mai afectate de criză pentru a calcula aceste estimări pe uh, termen scurt, inclusiv în ce privește indicatorii sociali. Încă o dată, mesajul dumneavoastră este înțeles, vă confirm acest lucru. Uh, și cred cu tărie că vom putea rezolva problemele în viitorul apropiat pentru o uh, anumită categorie de indicatori, cel puțin. Mulțumesc, spune președinta. Am să iau cuvântul acum în numele grupului ALDE, dar și al meu personal. Uh, am înțeles ce ați spus despre actele delegate, despre un angajament de încredere și în cadrul trialogului curent um, sperăm să obținem rezultate. V-ați referit de asemenea la felul în care riscurile uh, colaterale nu figurează printre criteriile Maastricht. Acest uh, instrument este foarte util încât să putem analiza uh, situația reală din statele membre. Acum suntem pe cale de a discuta uh, în contextul depozitelor garantate și a directivei de rezoluțiune. Trebuie să avem mai multe fonduri disponibile pentru a compensa uh, dezechilibrele de deficit și uh, pentru a preveni sau a susține uh, rezoluțiunile. Lucrurile însă nu sunt pe deplin limpezi. Însă, e vorba de sume substanțiale de bani. Uh, și v-aș întreba dacă aveți unele recomandări. Cum uh, ar putea statele membre să dea seama de aceste sume în uh, anumite state, le figurează în uh, balanța comercială drept uh, valori. Să știm că sunt riscuri colaterale și în, în alte state membre ele nu figurează în balanță. E o manieră rezonabilă de a aborda uh, pentru că acumularea unor astfel de fonduri poate fi problematică în anumite uh, sisteme din statele membre. Mulțumesc pentru întrebare. Pot să vă informez că lucrăm Eurostat împreună cu statele membre pe aceste teme și am căzut de acord ca în acest an să ne ocupăm de problemă și, cum am spus deja în răspunsuri la prima întrebare, vom extinde eh, datele referitoare la deficit și datorie cu o serie de obligații vizând introducerea în balanță a eh, garanțiilor oferite de guvern, obligațiile statelor membre, vizând eh, parteneriate public-private, împrumuturile și cooperarea public-privată. E o listă relativ lungă și odată cu ESA 2010, nou standard de contabilitate la nivel de stat, în mod implicit, riscurile vor fi incluse acolo dacă nu sunt finanțate sau capitalizate de statele membre. Iată deci o listă lungă pe care o să vă punem la dispoziție, așa încât să o puteți folosi și în scop politic. Nu știu dacă elementul citat de dumneavoastră este deja inclus aici, dar m-aș bucura să o facem dacă acest lucru nu s-a făcut până acum. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Există alte înscrieri la cuvânt? Întrebări? Nimeni în afară de Sven? Bine, Sven, atunci ai cuvântul din nou. In the parliament... În raportul Parlamentului privind programul european pentru statistică am cerut să se includă mai multe cifre și să se facă mai multă lumină în ceea ce privește economia de solidaritate, acea parte a economiei care nu este nici publică, nici privată în sensul uh, activității pentru profit. E vorba de acele cooperative, fundații uh, și așa mai departe, care câștigă tot mai multă greutate în ochii cetățenilor. Deci aș vrea să știu dacă ce activități uh, uh, aveți de gând să întreprindeți în uh, baza articolului 4 din uh, regulamentul statistic și de asemenea în legătură cu economia din umbră dacă aveți uh, cifre. Există o economie gri și am vrea să știm dacă există uh, informații, pentru că cifrele profesorului Schneider sunt uh, citate de toată lumea și uh, se dezbate foarte mult uh, metodologia aplicată pentru obținerea acelor cifre. Vreau să știu dacă dumneavoastră investiți în acest domeniu pentru a avea date oficiale mai precise în legătură cu economia gri care este iarăși o componentă importantă a dezbaterii privind evaziunea fiscală sau evitarea plății taxelor. Da, mulțumesc. Ambele elemente sunt componente economice incluse în uh, cifrele privind uh, PIB-ul, în măsura în care sunt uh, incluse în tranzacții pe piața monetară. Pentru noi este greu, acum am să revin la primul element la care vă referați, acele asociații, fundații, non-profit uh, și cooperative, e greu să le distingem în interiorul alcătuirii PIB-ului. De obicei, putem ajunge la concluzii destul de apropiate de, de adevăr în legătură cu acest uh, sector atunci când uh, uh, verificăm um, indicatorul utilizării timpului, dar acesta nu este un indicator prea important în cadrul legislației privind statisticile. Dar un număr de uh, state membre uh, efectuează aceste studii uh, deja uh, pe uh, interval de până la 10 ani și suntem în uh, negocieri pentru a introduce acest uh, indicator. De obicei, uh, el este utilizat undeva la mijlocul perioadei dintre uh, recensăminte și atunci putem face o uh, departajare între uh, firmele care lucrează pentru profit și asociațiile non-profit. În ceea ce privește economia gri, există estimările profesorului Schneider. N-am să mă pronunț asupra calității acestor cifre. Nu aveți decât să trageți propriile concluzii. Eu n-am să confund aceste cifre cu statisticile, am început o inițiativă la cererea comisarului nostru de a uh, culege informații privind economia gri. Asta nu este o sarcină ușoară, însă, și nu m-aș uh, angaja să vă promit că vom uh, veni cu cifre exacte în următorul an, însă acele state membre care au investit în rezolvarea acestei probleme, în răspunsul la această întrebare, sperăm că vor colabora cu noi și că până la urmă vom avea un răspuns mai apropiat de adevăr în, în viitorul apropiat. Mulțumesc! dacă nimeni nu mai ia cuvântul, aș vrea să mai discutăm puțin. Vă mulțumesc pentru prima uh, pentru răspunsul la prima întrebare în legătură cu a doua. Cred că trebuie convins factorul politic pentru a obține răspunsul la această întrebare, pentru că sigur că uh, nu se poate măsura activitatea cuiva care nu are o activitate oficială sau nu dorește să o aibă Există însă în literatura de specialitate indicatori care pot să ne dea o idee despre dimensiunea economiei gri. Aș vrea să vă mai întreb dacă doriți să uh, activați în uh, identificarea acestei dimensiuni a economiei gri în mod sistematic, pentru că uh, s-au făcut de mai multe ori uh, încercări de a măsura ceea ce se întâmplă în economia gri și în uh, economia de solidaritate, cum este numită, economia socială, pentru că la nivel european avem nevoie de cifre uh, de încredere. Utilizarea timpului este un indicator, într-adevăr, dar se pune acum problema dacă statele membre pot fi încurajate să uh, analizeze separat cifrele pe sectoare și se pare că acest lucru nu se întâmplă deocamdată. De aceea, articolul 4 din programul statistic european cred că trebuie să țină cont mai mult de acest indicator pentru a rezolva aceste estimări. Și vreau să știu dacă vreți să faceți mai multe în acest sens, pentru că știm că nu vom ajunge la rezultate foarte curând, pentru că e vorba de o schimbare în felul în care statele membre uh, colectează și păstrează datele privind uh, activitatea economică, locurile de muncă și așa mai departe. Mulțumesc, cred că înțeleg pe deplin această întrebare. Ea este una pertinentă de ani de zile, dar până acum n-am avut resursele pentru a face din această întrebare o prioritate. Ca să fiu sincer, stabilirea statisticilor pentru noi, pentru următorii ani, ține foarte mult de acel set de instrumente uh, de la nivel național, setul de norme contabile. Deci va trebui să investim uh, toate resursele noastre pentru uh, a avea statistici uh, corecte pentru ESA 2010. Poate după aceea, până la sfârșitul anului, poate după aceea uh, ne putem concentra și pe economia socială, de solidaritate, însă deocamdată nu avem resurse disponibile. Trebuie să spun că sunt foarte dezamăgit de asta. Eu vin dintr-o țară în care fiecare iepure împușcat de vânători este numărat, dar nu avem habar dacă 5, 10 sau 12% din locurile de muncă din țara mea sunt create de uh, asociații non-profit. Și nu se ține cont de contribuția economică a acestui sector uh, care activează pe bază benevole. Deci, mi-e greu să înțeleg de ce se întâmplă acest lucru și uh, trebuie să spun că și acești oameni trebuie să uh, capete respectul pe care îl merită, fiind evidențiați în cadrul uh, datelor statistice oficiale. Știu că este un uh, efort uh, foarte mare și vă concentrați acum pe ESA 2010, dar aș vrea să luați în serios programul uh, statistic european, pentru că acolo se reflectă importanța pe care Parlamentul a acordat-o în mod constant acestor tipuri de activități și deci nu este o chestiune minoră pentru noi. Cred că ne apropiem de finalul acestei dezbateri. Cred că aici ceea ce vrea să spună Sven este că ne aflăm acum într-un proces în cadrul căruia mai multe state membre fac schimbări uh, radicale în uh, structura cheltuielilor și vedem cifrele finale, dar am vrea să avem o informație mai uh, atomizată, mai, mai uh, amănunțită cu privire la ceea ce se întâmplă în urma măsurilor luate. E foarte important să știm aceste lucruri ca să putem să fim eficienți. Și dacă facem Uh, reduceri, să orientăm uh, măsurile de reducere a cheltuielor către cei care sunt mai puțin afectați pentru a reduce riscul de sărăcie, pentru a încuraja crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Deci datele statistice chiar dacă nu sunt uh, considerate esențiale în acest domeniu, ar trebui să nu fie măcar ignorate. Aveți uh, vreo observație de final? Cred că nu pot decât să fac trimitere la stabilirea priorităților. Sigur că urmăm uh, avizul uh, dumneavoastră în măsura în care este posibil. Încercăm să ne dăm seama care sunt prioritățile și să reducem uh, numărul de priorități pentru a aloca corect resursele de care dispunem. Însă nu avem resurse disponibile nici la nivelul autorităților naționale E un uh, vis frumos, nu <laughs> neg asta, dar e doar un vis deocamdată și trebuie să ne descurcăm cu puținele resurse de care dispunem acum pentru a face uh, disponibile informațiile de care aveți nevoie. Însă, ca să putem acoperi totul, avem nevoie de o reformă a sistemului de producere de date. Avem deocamdată un pachet de priorități și multe dintre aspecte au căzut în planul 2. <clears throat> Am, nici prioritățile stabilite deja nu sunt unanim acceptate. Există și n-amici ai uh, unora dintre aceste priorități pe care le-am ales împreună și sper că înțelegeți că stabilirea priorităților este realizată sub forma unor pachete de soluții Mm, ca să abordăm noi priorități, trebuie să reducem din altă parte și acest lucru e foarte greu de făcut acum. Da, probabil că aceste lucruri uneori se modifică în timp. Înțeleg ce spuneți despre puținătatea resurselor și poate că e nevoie de timp să înțelegem impactul măsurilor de austeritate. Cred că acum uh, mai vin uh, membrii ai comisiei noastre pentru următorul punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru prezență și uh, așteptăm cu nerăbdare viitoarea noastră vizită în uh, mijlocul nostru.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 got their list. Toată lumea are lista de vot. Vă puteți introduce cartele de vot? Eu votez, trebuie să vă mărturisesc și nu am la mine cartela de vot. Sper că dumneavoastră da, eu o uit tot timpul. Mai este cineva care și-a uitat cartela de vot? Sau sunt eu singura vinovată de acest păcat? Okay, we're opening Right. Um, if you could do a test vote. Haideți să facem un vot de încercare pentru a ne asigura că totul funcționează cum trebuie. E votul uh, referitor la dacă doriți să terminați repede cu votul, toți care sunt de acord. Da, nouă persoane au apăsat pe buton. Vă rog, haideți să încercați, pentru că s-ar putea să existe persoane care apasă pe consolă, dar nu se înregistrează. Mai rămân două persoane care trebuie să voteze. O persoană, încă o persoană. 33 de cartele introduse, 33 de voturi. Perfect. Deci toată lumea și-a introdus cartela și aceste cartele funcționează. Deci, toată lumea dorește să terminăm cât se poate de repede. Haideți să votăm așadar referitor la rezoluția privind echilibrul de gen în serviciile financiare. Alineatul 1. De acord, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 2. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abținere adoptat. Aliniatul 4, amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Amendamentul 6. Votes close one, two. Votul e închis. 15 pentru, 19 împotrivă, respins. Aliniatul 5, amendamentul 7 pentru, împotrivă abținerii adoptat. Aliniatul 6 pentru, împotrivă, abținerii adoptat. Aliniatul 8 pentru, președinte așa, scuze, amendamentul 8 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm amendamentul 8. Cred că va fi pentru, dar haideți să vedem. Cineva nu a votat? Votul e închis. 19 pentru, 16 împotrivă, adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e adoptat, dar ar fi mai bine să verificăm amendamentul 9. Amendamentul 9. Votul e închis. 20 pentru, 1 împotrivă, 15 împotrivă, adoptate. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm amendamentul 11. Cred că va fi împotrivă. Votul e închis. 17 pentru, 18 împotrivă. Respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13 pentru împotrivă abțineri. Adoptat. Amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri. Respins. Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri. Respins. Aliniatul 8 pentru împotrivă abținerii adoptat. Amendamentul 16 pentru împotriva abținerii. Haideți să verificăm. Trebuie să verificăm. Trebuie să mai introducem pe cineva la împotrivă. Închis 18 pentru, 17 împotrivă, adoptat. Cred că lumea nu dă dovadă de consecvență aici. Amendamentul 17 e cadu, prin urmare. 18 e compatibil pentru Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 18. O persoană trebuie calculată în plus la pentru, votul e închis, 30 pentru, 5 împotrivă, deci era clar uh, adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 20 pentru, împotrivă, abțineri respins, 21 pentru, împotrivă abțineri adoptat, 22 e caduc, avem aliniatul 11 pentru, împotriva abțineri adoptat, în bloc considerentele A până la G pentru, împotriva abținerii adoptat, amendamentul 1 pentru, împotriva Haideți să verificăm amendamentul 1. Lucrurile nu sunt foarte clare, trebuie să calculăm o persoană în plus pentru. Votul închis 20 în favoare, 15 împotriva adoptat. Considerentul J pentru împotriva abținerii adoptat. Amendamentul 2 pentru împotriva Haideți să verificăm. Considerentul K uh, K, uh, amendamentul 2. Votul închis, 17 pentru, 18 împotrivă, respins prin urmare. Textul inițial de la considerentul K pentru, împotriva abțineri, adoptat. În bloc, citatele, toate pentru, împotriva abțineri adoptate. Votăm electronic asupra textului în varianta sa modificată. O întrebare. În ceea ce privește aliniatul 7, amendamentele au fost respinse, dar nu ați votat textul inițial. Amendamentul 13 a fost adoptat. Da, dar, uh, spune doamna Corin, era compatibil, nu înlocuiește textul. Doamna președinte, da, e compatibil cu textul, deci textul vine pe lângă acest uh, amendament. Da, dacă amendamentele sunt adoptate. 11 a fost respins, 12 respins, 13 a fost adoptat. 13, spune doamna Colin, era doar partea compatibilă. Doamna președinte, e compatibil cu aliniatul 7 și ar fi fost compatibil cu amendamentele 10 și 11. Dar înlocuiește textul inițial. Așa stau lucrurile. Avem aliniatul 7, așadar, plus amendamentul 13. Acesta este textul actual. Votăm, așadar, uh, textul în varianta sa modificată, vot electronic, votul e deschis. And one more to vote in favor, which is me. Trebuie să calculăm o persoană în plus la pentru, eu, 31 pentru și o persoană împotrivă, două abțineri. Vă mulțumesc foarte mult! And uh, I am now giving the chair to uh, Pablo. Îl las acum pe Pablo în locul meu pentru că trebuie să merg la conferința comisarilor privind foaia de parcurs.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 Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6, proiectul de raport referitor la programul Uniunii pentru a sprijini activitățile specifice în domeniul um, raportării financiare și auditului pentru perioada 2014-2020. Am să dau imediat cuvântul domnului raportor, colegul meu, uh, domnul Teodor Dumitru Stolojan. Domnul raportor, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă reamintesc că e vorba de un raport pentru perioada 2014-2020. E vorba de un cuantum de aproape 50 de milioane de euro, și anume cofinanțarea unor trei organizații non-guvernamentale se presupune că acesta ar trebui să urmărească îndrumările oferite de organizațiile internaționale care stabilesc standardele contabile, cât și orientarea oferită de organizație care se, uh, este o organizație ce um, um, oferă consultanță comisiei referitor la standardele contabile. în cadrul Comisiei Europene să vorbește și de consolidarea capacității pentru a putea adopta standardele contabile internaționale. Organizația de care vorbesc um, se ocupă și de probleme de guvernanță vis a -vis de organismele care stabilesc standardele în sectorul auditului. Amendamentele pe care le-am înaintat la proiectul de regulament uh, propus de Comisia Europeană. Au o serie de obiective care au derivat în urma primului schimb de opinii. Dați-mi voie să vă spun că la ora actuală se poartă discuții intense în mai multe instituții europene, inclusiv în uh, cadrul Parlamentului European, referitor la, îndeosebi, subiectul standardelor internaționale de raportare financiară. Am organizat un prim schimb de opinii cu domnul Filip Meistad. După cum știți, dânsul este consultant uh, special pentru domnul comisar Michel Barnier. Misiunea dumnealui se concentrează asupra revizuirii guvernanței organismelor europene în domeniul raportării financiare. De altfel, grupul consultativ european pe acest subiect, un organism consultant pentru, Uniunea, pentru Comisia Europeană, E vorba de asemenea și de Comisia de Reglementare pentru Standardele de, de Contabilitate, comisie în cadrul căreia se discută standardele de contabilitate și se iau hotărâri referitor la uh, aplicarea, preluarea sau nu a acestor uh, standarde contabile. Iată care este mandatul domnului Meistad. Ce propunem prin amendamentele noastre? În primul rând, dorim să atragem atenția la declarația grupului celor 20. De fiecare dată când se organizează un summit G20, se reia nevoia de a stabili standarde contabile internaționale convergente. Din păcate, după cum știți, procesul convergenței acestor standarde nu se derulează așa cum n-am fi așteptat. Trebuie totuși să reiterăm declarațiile făcute de grupul G20. Îl avem acum pe acest consultant special, domnul Filip Meistad. Avem, de asemenea, un amendament pe care Comisia Europeană ar trebui să-l ia în considerare și care roagă Comisia să ia în considerare îmbunătățirea guvernanței acestor organisme în temeiul propunerilor uh, venite din partea consultantului special. Există o serie de amendamente care vizează actele delegate. Comisia a propus să îi se confere puterea de a elibera acte delegate pentru a putea înlocui un beneficiar al acestui proces, al acestui program de cofinanțare cu un alt beneficiar. Noi credem că aceste competențe nu ar trebui conferite Comisiei Europene. Dacă apare problema alegerii unui nou beneficiar sau înlocuirii unui beneficiar anterior cu un beneficiar nou, atunci Comisia ar trebui să se adreseze Parlamentului și Consiliului. Ar trebui să prezinte în acest sens uh, propuneri uh, corespunzătoare. Punerea în aplicare a acestui program se bazează pe un program anual de lucru elaborat de Comisia Europeană. Am venit aici cu o propunere pe care am înaintat-o și în cadrul altor rapoarte asemănătoare, și anume că fiecare program anual de lucru ar trebui să se bazeze pe o analiză precisă a programelor asemănătoare anterioare. Avem în continuare o serie de amendamente care vizează o serie de sarcini pe care ne-am dorit ca Comisia să le îndeplinească și anume o serie de sarcini care să integreze dezbaterile pe care le purtăm, activitatea acestui consultant special, cât și o serie de sarcini anterioare care până la ora actuală nu au fost îndeplinite de comisie. Propunem în primul rând pentru martie 2014 elaborarea unui prim raport referitor la îmbunătățirea guvernanței EFRAC, acel grup special um, consultativ referitor la raportarea financiară, cât uh, și un raport referitor la uh, Comitetul um, de Reglementare a standardelor, a standardelor contabile. Trebuie să ținem cont uh, bineînțeles, și de contribuțiile consultantului special. Termenul limită pentru activitatea dumnealui este luna noiembrie 2013. În octombrie 2014 propunem Comisiei Europene să prezinte evaluările uh, deja necesare referitor la regulamentele um, ISS Trebuie să vină, bineînțeles, și cu propuneri uh, de modificare a acestui regulament sau cu o nouă propunere de regulament. E vorba de un nou program de activitate care um, acoperă cei șapte ani între 2000, 2000, 2014-2020. Iată de ce cerem Comisiei să înainteze Parlamentului și Consiliului un raport referitor la atingerea obiectivelor stabilite. Există alte două amendamente. Un amendament visează grupul de monitorizare a interesului public și anume o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este de supraveghere a respectării principiului bunei guvernanțe, stabilind uh, în acest sens o serie de standarde de audit. Prin amendamentele noastre, rugăm Comisia să monitorizeze evoluțiile anuale în cadrul diversificării finanțării pentru acest organism am constatat o diversificare abia în anul 2013. În cadrul programului anterior aveam această misiune și, din păcate, doar în 2013 această organizație a putut strânge fonduri și din alte surse în afara Uniunii Europene și uh, Federația Internațională a Contabililor, IFAC. În cele din urmă, după cum știți, trebuia să venim cu acest amendament, un amendament uh, care vizează toate programele de lucru pentru 2014-2020, acele programe care vizează o anvelopă financiară. Această anvelopă financiară inclusă în propunerea Comisiei este doar o prevedere cu caracter orientativ până când se ajunge la un acord referitor la cadrul financiar multianual 2014-2020. Iată care sunt amendamentele noastre. Aș dori de asemenea să vă comunic că mâine dimineață vom organiza o dezbatere. Domnul Siehalț este cel care organizează această dezbatere și eu voi lua parte la aceasta. Am uh, invitat experți din uh, diferite domenii, domeniul uh, contabil, mediul universitar și așa mai departe, pentru a vorbi despre această problemă a standardelor de contabilitate. E vorba de probleme importante care au fost abordate de colegii noștri aici, în cadrul Parlamentului European. Trebuie să vorbim de asemenea de felul în care interesele Uniunii Europene sunt reflectate în activitatea organismelor care stabilesc standarde de contabilitate. De asemenea, dorim să organizăm o audiere la sfârșitul acestei luni, trebuie să vedem, să discutăm cu secretariatul, referitor la acest subiect, concentrându-ne deosebi asupra standardelor internaționale de raportare financiare. Mulțumesc foarte mult! Ponente socialist al senior Alcadar. În numele raportorului socialist, îi dau cuvântul domnului Presedo. Am rușat un raporter, Mr. El Cadraui. Mulțumesc. Am să vorbesc și numele co-raportorului raportorul El Cadraui. Uh, a trebuit să îl înlocuiesc și am să vă transmit acum mesajul dumnealui. Cred că raportul domnului Stolojan se îndreaptă în direcția cea bună. Sunt convins că vocea europeană trebuie să fie auzită la nivel global pentru a dezvolta standarde contabile internaționale. Aceste standarde trebuie aplicate de toate entitățile, ori acest lucru nu se întâmplă astăzi. Dată fiind dezbaterea pe care am avut-o cu domnul Maistat, credem că raportul domnului Stolojan ar putea fi ameliorat în câteva puncte. rolul EFRAG și IASB. Rolul fundației ar trebui făcut mai transparent, cum spunea și domnul Maestat. Funcționarea EFRAG e departe de a fi perfectă, în special în ce privește uh, mandatul acestui grup consultativ, care este fundalul, care este, sunt interesele pe care europene pe care le apară apără, în ce fel uh, fiecare membru este responsabil. La nivel IFRS, o normă care poate fi doar aprobată sau refuzată e departe de a fi ideală. Apoi, proiectul de raport ar putea fi ameliorat și în ce privește cadrul financiar. în ce fel bugetul de 58 de milioane prevăzut va fi distribuit și folosit pentru a influența activitatea acestor ONG-uri, în ce fel va contribui industria și sectorul în această sumă. La nivel EFRAG e nevoie de reforme structurale. În ce privește fundația IASB, e nevoie de unda verde pentru finanțarea pe perioada 2014-2020. Iată de ce sugestia de reformă și recomandarea noastră, așa cum a formulat-o domnul Maistat, este foarte importantă. Între timp, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. În numele grupului Liberal, domnul Clint. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Clintz, am discutat și la ultima întâlnire propunerile colegului Stolojan în detaliu. Nu mai am uh, foarte multe de adăugat. Am impresia că domnul Maistad își ia în serios misiunea și aceasta este, de fapt, și dorința domnului comisar Barnier, și anume ca domnul Maistat să vină aici cu propuneri concrete. Iată de ce mă întreb dacă suntem bine sfătuiți aici uh, și uh, să luăm deja hotărâri fără a aștepta propunerile concrete ale domnului Maistat, deosebit în ceea ce privește guvernanța corporativă. Eu bănuiesc că totuși lucrurile se vor schimba pe alocuri. Iată de ce, cred că în ceea ce privește termenele pe care Uh, domnul Stolojan le propune, uh, că acestea sunt un pic agresive. Dacă amânăm totul pentru 2014, mă, întreb, mă, mă tem că se va întâmpla prea puțin. 2014 e un an al alegerilor. Parlamentul își va schimba configurația în vară și la sfârșitul anului și comisia își va schimba configurația și iată, având în vedere toate acestea, cred că ar trebui să încercăm să accelerăm un pic lucrurile. După părerea mea, Filip Maestad uh, va fi gata cu propunerile dumnealui în toamnă. Iată de ce ar trebui să încercăm uh, să finalizăm în acest an revizuirea guvernanței comparative și uh, ISB și să nu așteptăm anul viitor. În ceea ce privește pachetul financiar, ați uh, spus deja că nu puteți veni cu niște cifre concrete pentru că încă nu s-au încheiat negocierile referitor la cadrul financiar. Eu aș propune următoarele. Haideți să luăm o anumită tranșă pentru primii doi ani, de pildă, și în date ce constatăm că uh, există o structură pentru această guvernanță corpora- corporativă, că există o structură acestor instituții, putem lua o hotărâre finală pentru ce rămâne. Sau distribuim totul de-a lungul unui anumit interval, lăsându-ne, bineînțeles, posibilitatea să putem schimba totul. Dacă uh, ar fi să vorbim de, de o sumă concretă, cred că ar fi prematur. Și ultimul punct, întrebarea care ne îngrijorează cel mai mult, cum ne putem asigura că interesele europene sunt mai bine reflectate în cadrul IASB um, decât în trecut. Și trebuie să vă spun că aici raportul nu spune prea multe, sunt prea puține propuneri concrete. Poate mâine, în cadrul uh, dezbaterii organizate cu domnul Kamal, veți primi informații suplimentare pe care să le puteți integra în raport, însă, din păcate, mi se pare că raportul se limitează la formulări mult prea generale, prea puțin precise și mă tem că dacă rămânem la nivelul acesta vom putea atinge prea puține obiective în practică. Gracias, Mulțumim, domnule Clint. În numele verzilor, domnul Gigol. Ich dem, was äh, Wolf Klintz gesagt hat, in vielem anschließt. Sunt de acord în uh, mare parte cu domnul Clint. După părerea mea, întrebarea centrală pe care ar trebui să o discutăm aici e următoarea dacă domnul Maestat, dacă vrem să-l sprijinim pe domnul Maestat în activitatea domnului, cred că ar fi uh, un adevărat serviciu dacă acum am semnalizat foarte clar că uh, punem banii la dispoziție. Mie însă mi se pare o contradicție. Există multe forțe considerabile în joc și Parlamentul a făcut niște solicitări în trecut, însă nu a fost auzit prea bine. Uh, sprijin uh, părerea lui Wolf și anume că trebuie să ne asigurăm o finanțare pe timp de șapte ani, în timp ce trebuie să ținem cont și de posibile modificări și întrebări care uh, ar apărea ulterior. Iată, nu e problema unei uh, uh, grave. Trebuie să legăm uh, momentul în care vom dispune de finanțarea necesară cu niște modificări structurale. Iată de ce această grabă, domnule raportor. Ați prezentat raportul dumneavoastră, însă nu văd niciun motiv pentru această abordare accelerată. Aș dori să vă fac o propunere concretă. Ar trebui să invităm pe președinții EVRAC, așa cum l-am invitat pe domnul Maistat. Discuția cu domnul Maistat a fost una foarte utilă. Cred că trebuie să discutăm încă cu domnul Rutherford. Și această perioadă de negocieri în care lucrurile referitor la finanțare nu sunt foarte clare, nu știm încă care va fi uh, finalul dacă vom da curs propunerii comisiei sau, după cum spune Wolf Klintz, în primul rând ne vom concentra asupra primilor doi ani, e o altă soluție. Uh, cred că ar trebui să aprofundăm aici discuția. Iată de ce v-aș propune ca um, sub conducerea dumneavoastră să invităm președintele EFRAC și pe domnul Rugerfost pentru a discuta mai în amănunt și a continua pe făgașul acestei dezbateri trebuie să fim uh, atenți, să nu subminăm activitatea domnului Maestat, punând la dispoziție mult prea repede acești bani. Ca raportor uh, pentru buget, pentru econ, pentru 2014, trebuie să ne gândim că suma despre care vorbim e foarte mare comparativ cu investițiile care se fac altundeva în autoritățile financiare, Eurostat și așa mai departe. Vorbim de foarte mulți bani și nu există, după părerea mea, uh, niciun motiv pentru a ne grăbi până când toate întrebările Parlamentului nu își vor fi găsit un răspuns. Eh, Senor Gigol, Mulțumim, domnule Gigol, pentru a pune punctul pe I o audiere va fi organizată în Comisia Econ cu președintele EFRAG și cu Michel. În numele grupului ECR, domnul Camal are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Camal, mulțumesc raportorului pentru acest raport și uh, este recunoscător pentru invitația uh, lansată domnului Maistad uh, în dezbaterea de acum câteva săptămâni, care a oferit o indicație clară asupra mandatului dumnealui. Așa cum și raportorul știe, angajamentul G20 își dorește consolidarea sistemului de raportare financiară. Iată de ce domnul Kamal nu este convins că convergența către un, niște standarde contabile stufoase ar rezolva uh, vreo criză. Iată de ce și-ar dori o nouă dezbatere pe această temă. Și domnul Stolojan, împreună cu domnul Kamal, mâine la orele 10 în sala ASP 5.2 vor organiza o nouă dezbatere ne, pe scurt, ne dorim un sistem de contabilitate de tip american sau european? Sau ne dorim să uh, facem să convergă aceste două sisteme de contabilitate fundamental diferite? Uh, standardele de contabilitate au uh, devenit prea confuze în acest moment. Ca atare, investitorii nu mai au încredere în auditurile efectuate de diverse bănci. În special în vremuri dificile, uh, noi Uh, teste de stres trebuie aplicate băncilor europene pentru a înțelege care este nevoia de capital. În schimb, aceste teste nu sunt necesare dacă uh, contabilitatea ar fi una transparentă. Amendamentele domnului Camar, vor fi înaintate pe aceste linii, încercând să înlesnească procesul, iar dumnealui speră că și domnul Maistat va face niște propuneri rezonabile. Și-ar dori ca mandatul domnului Maistat să fie extins nu doar la evaluarea structurilor de guvernanță actuale, ci și o revizuire fundamentală a standardelor însele. Reforma regulamentului IASS din partea domnului Maistat, precum și ce se întâmplă la IASB, nu coincid cu finanțarea programului. Este totuși o ocazie importantă pentru a obține niște standarde contabile mai exacte, de a pune acest punct pe prioritatea uh, noastră politică. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Are acum cuvântul Comisia, doamna Melo. Merci. Euh, euh, Mulțumesc! Am ascultat toate observațiile și, într-adevăr, ne confruntăm cu o problemă de calendar. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Avem această propunere pe masa de lucru și, în mod ideal, am dorit ca ea să fie aprobată până la finele anului, așa încât să putem finanța în continuare beneficiarii. Așa cum am explicat și în propunere, finanțarea europeană reprezintă o cotoparte esențială cam 20% din bugetul Fundației FRS și tot atât și la EFRAG. Fără această contribuție europeană, din 2014 încolo, acești beneficiari se vor regăsi într-o situație dificilă. Și, prin urmare, standardele contabile europene, adică IFRS, vor fi de asemenea afectate dacă nu oferim mijloacele necesare celor care uh, formulează, stabilesc aceste standarde. Și dacă comisia nu-și poate uh, formula un aviz uh, rezonabil. Ce de făcut? Domnul Maestat, care vi s-a adresat deja, analizează toate aceste aspecte uh, decisive de guvernanță, de influență europeană, de contribuție, de prezervare a intereselor europene și își va formula concluziile la finele lui noiembrie. În plus, avem nevoie de timp pentru a le aplica. Domnul Kamal, de asemenea, a subliniat importanța acestui proiect asupra standardelor, asupra conținutului standardelor contabile și nu doar asupra guvernanței. Într-adevăr, acest capitol nu face parte din misiunea domnului Maistat, însă DG Piața Internă la Comisie au lansat o evaluare a regulamentului ES și, din nou, rezultatele vor fi disponibile abia în 2014. Trebuie să luăm în calcul toate aceste elemente, iar la nivelul serviciilor comisiei, noi considerăm că dacă nu reușim să menținem finanțarea măcar pentru 2014, beneficiarii se vor regăsi în probleme serioase atunci când vine vorba de a stabili standarde riguroase. Mulțumesc! Îi dau acum cuvântul din nou domnului raportor Stolojan. Thank you. Uh, first of all, regarding... Întâi de toate, referitor la contribuția financiară. Problema nu e doar referitoare la acest program, ci e o problemă pentru toate programele care ar trebui să beneficieze de un buget pe 2014-2020. Am ridicat această problemă la Comisia Econ de mai multe ori ce s-ar întâmpla dacă până la finele anului nu cădem de acord asupra cadrului financiar multianual. Potrivit tratatelor, în această situație, 2014 va primi o finanțare de 1 pe 7 din CFM. Dar problema reală este că activitățile, obiectivele pe care noi le cofinanțăm vor continua în 2014 bazându-se pe vechile programe și nu pe cele noi. Sigur, nu e treaba noastră să rezolvăm acest lucru, ci e treaba președinției. Președinției noastre. Iar uh, dacă am înțeles bine mesajul pe care l-am primit cu câteva zile în urmă, Consiliul nu va finaliza negocierile asupra niciunui program cu buget pentru viitorul CFM până când CFM-ul nu este uh, stabilit și consfințit de Consiliu și Parlament. Însă, desigur, această problemă se rezolvă la nivel de președinție și cum se vor derula în viitor toate programele vizate de CFM. Sigur că atunci când evaluăm propunerea Comisiei Europene pe acest program specific, Trebuie să ținem seama și de ceea ce ne dorim să obținem. Dacă dorim să schimbăm conținutul standardelor de contabilitate, e bine, e clar că aceasta este o temă interesantă de discuție, pentru că sunt multe probleme cu conținutul standardelor contabile, dar pe de altă parte, Trebuie să înțelegem că organismele de stabilire a standardelor sunt independente. Și acum ne confruntăm cu această problemă, deoarece am dori să influențăm aceste organisme de stabilire a standardelor prin aceste trei uh, organisme pe care noi le finanțăm ori ele nu au dreptul să influențeze activitatea organismelor de stabilire a standardelor. Ele au dreptul să exprime un aviz Consiliul Comisiei Europene are dreptul să propună Comisiei să uh, Uh, adopte sau nu un anume standard contabil. Prin urmare, vom mai avea și alte dezbateri, o parte au fost deja anunțate, dar trebuie să ținem seama de faptul că dacă ne dorim ca pe o piață financiară globală să Avem niște standarde de raportare financiară globale. Acestea trebuie să fie stabilite de organisme independente dacă dorim să fie acceptate la nivel global. Al minter e simplu. Uniunea Europeană își poate stabili, stabili propriile standarde contabile care vor fi diferite de cele americane, japoneze și așa mai departe. Ori nu acesta este obiectivul G20 al instituțiilor europene și așa mai departe. Prin urmare, dificultatea cu care ne confruntăm referitoare la acest raport este cum să păstrăm un echilibru just între dorința noastră legitimă de a influența organismele de stabilire a standardelor contabile și, pe de altă parte, protejarea independenței acestor organisme. În ce privește calendarul pentru acest raport, am discutat deja cu raportorii din umbră și cred că ei au dreptate. Dacă domnul consilier Maistat are un termen pentru noiembrie 2013 pentru a-și prezenta la ECOFIN rezultatele analizei, atunci, în mod normal, ar trebui și noi să vedem rezultatele eforturilor dumnealui pentru a le putea incorpora în raport. Prin urmare, eu unul nu am nicio problemă cu uh, prelungirea termenului de depunere a amendamentelor. Însă aceasta nu este sarcina mea, ci a coordonatorilor ECON în reuniunea lor de a decide. Eu sunt pentru această amânare. Până când? Ei bine, acest lucru trebuie stabilit, cum spuneam, de reuniunea coordonatorilor. Deoarece acest raport a fost anunțat ca unul prioritar în calupul de 60 de rapoarte legate de CFM. Vă mulțumesc foarte mult! Mr. Estoloyan, uh, regarding the tie... Mulțumesc, uh, domnule Estolojan. În ceea ce privește calendarul, termenul pentru amendamente 21 mai, dar vom vedea dacă se mai stabilește vreo modificare la următoarea întâlnire a coordonatorilor. Apoi, ne așteptăm ca pe 17 uh, iunie să avem următoarea dezbatere, în iulie uh, votul în Econ și votul în plenară în octombrie. Acum mai avem uh, timp suficient. Văd că raportorul este aici, așa că trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 7 și punctul 8 vor fi dezbătute împreună. Avem uh, amendamentele la regulamentul 994 pe 98 privind aplicarea articolelor 92 și 93 din tratat, stabilind uh, Um, anumite categorii de uh, ajutoare de stat orizontale și regulamentul 1370 privind uh, serviciile de transport public de pasageri pe cale ferată și uh, pe șosea. De asemenea, amendamentele la regulamentul 659 din 99, care stabilește regulile pentru aplicarea articolului 93 din tratat. Am să dau întâi uh, cuvântul domnului Dorfman, care este raportorul primului uh, raport de care vă vorbeam, de la punctul 7. Nu văd uh, raportorii din umbră aici. De aceea, probabil că după aceea o să-i dau cuvântul domnului Cutaș. Și apoi, doamne, Pieti Kainan. Yeah. Ja, ähm, wir haben inzwischen, äh, Mulțumesc, domnule președinte. Da, am, am uh, analizat amendamentele pe care le-au înaintat colegii. Doresc să le mulțumesc aici pentru contribuțiile constructive. Cred că dacă analizăm foarte critic um, opiniile reprezentate de diferitele grupe politice aici, putem constata că există multe puncte asemănătoare. Vreau să fiu succint și am să mă concentrez asupra punctelor celor mai importante. Avem deja prime propuneri de compromis, acestea merg pe următoarea cale. Acele scutiri, acele uh, ajutoare de stat care sunt scutite de notificarea autorităților, de notificare ar trebui uh, să se încadreze în cadrul unor obiective specifice, de pildă obiectivul uh, UE 2020. Avem anumite mențiuni și în domeniul sportivilor amatori. Știm că în anumite cazuri, uh, sportul, uh, asociațiile de sport amator reprezintă adevărate uh, sectoare economice. Credem că rolul Parlamentului în uh, reelaborarea acestui regulament nu e cel potrivit. Credem că ar trebui să insistăm în viitor ca și în cazul acestei proceduri să fim uh, introduși, să fim preluați în procesul uh, de codecizie pentru a putea să ne facem vocea auzită. Același lucru e valabil și pentru articolul 9 al uh, propunerii, vorba de transportul public. Aici toate grupurile politice sunt pentru eliminarea acestui domeniu din propunere, mai puțin uh, din cauza unor considerente pe fond ci mai degrabă din cauza faptului că aici e vorba de o procedură unde nu suntem incluși în uh, codecizie. Aici se face o modificare care ar trebui teoretic să fie adoptată prin codecizie. Aici, de fapt, ar fi o competență a Parlamentului, um, o competență în temeiul codeciziei. și anume competența de a discuta excepțiile în bloc în domeniul transportului public. Există o serie apoi de subdomenii. Aici uh, mulți colegi și colegi au propus să uh, eliminăm, să excludem aceste domenii din uh, procesul de notificare. Am discutat în cadrul întâlnirii cu raportorii din umbre, vorba de domeniul sectorului energetic, educație, formare, Um, formarea adulților, formarea tinerilor sportivi în cadrul sportului profesional. Încă nu am ajuns la compromisuri aici, încercăm însă să facem acest lucru, vedem um, în ce măsură vom reuși să includem și aceste domenii adiționale. Cam atât din partea mea, nu mai am mai mult de comunicat. Mulțumesc! Thank you very much indeed, Mr. I will now give... Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Cutaș, care este raportor din umbră din partea socialiștilor. Uh, thank you, Chair. First of all, I would like to thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând ambilor raportori pentru activitatea, sa pe aceste, a, activitatea lor pe aceste dosare și apoi am să vă rog să accelerăm puțin calendarul pentru a ține votul în comisie înainte de întâlnirea Consiliului din 29 mai. Sper că asta ne va permite să influențăm decizia Consiliului. Am depus câteva amendamente la ambele dosare, de vreme ce sunt raportor din umbră la ambele. La raportul domnului Dorman sunt de acord cu raportorul privind păstrarea competențelor Parlamentului în ceea ce privește articolul 9 din regulamentul 1370 din 2007 uh, privind transportul public de uh, pasageri uh, pe căile ferate și șosele, am depus amendamente în această direcție pentru a consolida poziția raportorului, amendamentul 38 și amendamentul 36. De asemenea, am depus un amendament la articolul 1 al regulamentului Consiliului privind uh, serviciile sociale și uh, locuințele sociale. Pentru că am văzut că raportorul a ținut uh, cont de compromisurile la care am ajuns înainte de elaborarea acestui proiect. La uh, raportul Pietikainen am uh, reținut un considerent uh, potrivit căruia rezoluția uh, privind ajutorul de stat, Parlamentul deja a, și-a exprimat sprijinul pentru metoda de obținere a informațiilor direct de la actorii implicați pe piață și cred că acest lucru va transmite un mesaj clar Consiliului și anume că uh, Parlamentul sprijină Comisia în acest, uh, în acest dosar important și mai am câteva amendamente care, după părerea mea, consolidează sancțiunile, dau mai multă putere Comisiei și mă refer aici la amendamentele 35, 33 și 36. Deci aștept cu nerăbdare întâlnirea raportorilor din umbră și sper să găsim o soluție de compromis pentru a avea, sper, o, uh, un proiect uh, de aviz mai solid. Mulțumim, domnule Cutaș. Cred că a văzut pe doamna Pitikainen aici. Deci am să-i dau acum cuvântul în calitate de raportor Thank you very much and again. Mulțumesc foarte mult și trebuie să vă reamintesc că am uh, două rapoarte diferite, două vize diferite, în două comisii diferite. Mm, nu e ușor, am să trec direct la subiect în legătură cu ajutoarele de stat. Uh, am să comentez foarte pe scurt amendamentele care de obicei nu, nu ridică probleme. Eu n-am propus amendamente pentru că am văzut că Comisia a făcut o treabă destul de bună și suntem de acord la nivel de principiu. În general, există sprijin pentru noile uh, reglementări propuse de comisie de a, pentru a îmbunătăți eficiența controlelor în ceea ce privește ajutoarele de stat și permit comisiei să se concentreze asupra cazurilor cu adevărat importante și mari pentru a se asigura că piața unică funcționează corect uh, și se apără interesele contribuabililor. Acele amendamente clarifică anumite aspecte ale propunerii Comisiei și par uh, în regulă, în uh, general, din punctul meu de vedere. Există sprijin către, pentru ideea de a da Parlamentului un rol mai clar în noul cadru uh, legislativ, deși cu toții știm că și vedem că în, în cadrul actualei legislații nu avem un rol oficial de jucat. Credem că Parlamentul poate și trebuie să joace un rol mai activ în uh, ceea ce privește supravegherea de către Comisie a cazurilor uh, care pot duce la distorsiuni pe piața uh, unică. în ceea ce privește aceste ajutoare, utilizarea ajutoarelor de stat. În ceea ce privește puterile Comisiei de a impune sancțiuni, uh, noi sprijinim ideea, ideea că aceste uh, sancțiuni trebuie să fie proporționale cu natura încălcărilor la care se referă sau pe care le sancționează. Ambele amendamente 36 și 37 în legătură cu faptul că Comisia poate impune sancțiuni și în cazul în care uh, informațiile relevante au fost uh, depuse din alte surse, este o idee bună, sunt o idee bună și de asemenea sprijin ideea colegului etnic uh, și care a fost subliniată și de doamna Bowles, că în cadrul revizuirii procedurilor drepturile părților terțe și a indivizilor de a depune plângeri este uh, reținut de către comisie. Procedura mai trebuie clarificată pe viitor, dar n-am niciun uh, dubiu că comisia va proceda la aceste uh, rectificări. Deci nu avem probleme foarte mari în legătură cu aceste regulamente. De aceea am să vin cu compromisuri la începutul săptămânii viitoare și sper că toată lumea va putea fi de acord cu aceste propuneri. Mulțumim uh, doamnei Picanen. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul nici în numele ALDE, nici în numele Verzilor. De aceea am să dau acum cuvântul domnului Epping, care este raportor din umbră la ambele rapoarte. On behalf of ALDE or the Green. I... Voi vorbi uh, și în numele verzilor și în numele uh, ECR-ului, pentru că colegii mei sunt absenți. Se pare că verzii și ALDE nu sunt uh, interesați de aceste politici. Eu vreau să împărtășesc noastră câteva preocupări în legătură cu modernizarea uh, beneficiilor sociale, ajutoarelor de stat. Înțeleg și sprijin nevoia uh, unei abordări mai țintite, dar uh, nu ne propunem să lăsăm fără activitate Direcția Generală Competiție, competitivitate Uh, toate aceste lucruri trebuie să rămână uh, în sfera de control a Comisiei și regimurile de uh, ajutor, regimul ajutorilor de stat trebuie să rămână în continuare monitorizat. De asemenea, trebuie păstrat dreptul cetățenilor, a indivizilor de a depune plângeri și uh, vrem ca toate plângerile relevante să poată fi analizate. Deci nu vrem să ridicăm ștacheta prea sus. Trebuie uh, de asemenea să evităm uh, aglomerarea listei deja existente um, pentru că dacă s-ar adăuga noi categorii, s-ar crea o serie de confuzii. Ar fi mai înțelept să ne asigurăm că ceea ce avem deja este clar și funcționează corect. De asemenea, mă opun uh, uh, excluderii automate de la cerința de notificare uh, a programelor și proiectelor cofinanțate de către Uniunea Europeană. Este o presupunere periculoasă că această cofinanțare europeană garantează automat conformitatea cu regulamentele privind ajutoarele de stat. De aceea aștept cu nerăbdare să discutăm amendamentele de compromis. Mulțumim, domnul Epping. Nu văd să mai dorească cineva să ia cuvântul, nici din partea GUE, așa că am să dau acum cuvântul reprezentantului Comisiei, dacă e cineva aici care dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, nu avem uh, nicio observație, am putea doar să spunem că ambele dosare sunt uh, discutate la Consiliu astăzi și sperăm că aceasta va fi ultima întâlnire la nivelul Consiliului pe aceste dosare. De aceea vom uh, reveni cu observații la Parlament. Mulțumim! Mulțumim doamne Melo și acum dau din nou cuvântul raportorilor, în primul rând domnul Dorfman. Ja, herzlichen Dank. Ich, ich... Da, mulțumesc. Cred că nu mai am nimic de adăugat. Colegii raportor din umbră și-au prezentat poziția. Vom organiza viitoare întâlniri cu raportori din umbră și sprijin uh, de plin observația colegului Cutaș de a organiza votul cât se poate de repede pentru a încerca astfel să influențăm hotărârea Consiliului. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Mulțumim, domnule Dorfman, doamna Pitcanan. Doriți să spuneți câteva cuvinte? Da, mulțumesc pentru observații. Cum am spus, voi încerca să vin cu lista amendamentelor de compromis uh, pentru a raportorii din umbră la începutul săptămânii viitoare. Mulțumim, doamna Pitcairn, așa cum spunea și domnul Dorfman, întâlnirea raportorilor din umbră va avea loc pe 13 mai. Votul în comisia noastră va fi pe 20 mai și raportul va fi votat probabil în plenara din iulie. Acesta fiind spus, cred că putem, cred că am ajuns de fapt la finalul uh, sesiunii de dimineață și vom uh, continua cu punctul 9 de pe ordinea de zi, întâlnirea cu președintele Eurogrup la ora 3, la ora 2 se corectează președintele, după amiază, în aceeași sală. Vă mulțumesc!